Señor presidente. Se reanuda la sesión. Deschidem sesiunea. Aveți uh, procesul verbal de la ședința de ieri. Dacă doriți să reacționați, puteți să o faceți. Dacă nu, îl putem adopta. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Declarația